Domnule președinte. Wznawiam obrady. Mulțumesc. Vom relua reuniunea în ședință plenară. Primul punct al după amiezii. Trebuie să vorbim despre